Meine Damen und Herren, Doamnelor și domnilor, Kolleginnen und Kollegen, dragi colegi, dragi colegi, vă rog frumos să luați loc. Aș dori să vă urez bun venit la audierea noastră de astăzi, audierea candidatului desemnat pentru funcția de comisar pentru politica de vecinătate și negocieri pentru extindere. Aș dori să îl salut pe Johannes Hahn din inimă. Nu este prima dată când treceți prin această procedură. Ați fost comisar pentru politica regională și ați mai trecut prin această experiență. În calitate de comisar pentru politica regională ați dezvoltat uh, regiuni și teritorii mai slabe și uh, se aseamănă acest lucru foarte mult cu politica de vecinătate și mecanismele sunt similare. Vom avea întrebări de adresat uh, comisarului desemnat, dar înainte de aceasta el are 15 minute pentru a ține o expunere orală introductivă și la final va mai avea posibilitatea de a face o scurtă declarație finală. Fiecare deputat are dreptul de a adresa o întrebare cu durata de un minut, la care domnul candidat va răspunde într-un minut și jumătate. Dacă se dorește, se mai poate folosi uh, o perioadă de 30 de secunde pentru o întrebare suplimentară, la care se va da un răspuns de un minut. Coordonatorii sunt mai privilegiați în urma negocierilor avute. Ei nu vor avea acest timp de 3 minute, ci vor avea un interval de 4 minute pentru întrebări și răspunsuri. La fel, pentru că suntem bine crescuți, la fel procedăm și cu Bernd Lange, președintele INTA, ieri el mi-a dat doar trei minute, dar uh, noi suntem generoși. Nu, nu a fost chiar așa. M-a lăsat să pun și o întrebare suplimentară. Și deci, după coordonator, aș vrea să-i dau cuvântul uh, domnului Lange și de asemenea celor doi președinți uh, de la subcomisiile noastre, care își vor pune și ei întrebările timp de patru minute, după care vom trece la ritmul obișnuit. Ne-am organizat în așa fel încât grupurile să-și împartă între ele timpul alocat, să-și stabilească ordinea de prioritate și am împărțit timpul în așa fel încât și grupurile mai mici să își poată juca pe deplin rolul în această audiere. Un lucru aș dori să vă spun, uh, ieri am urmărit uh, audierile, eu am să întrerup timpul de vorbire dacă este depășit brutal altfel nu vom reuși să terminăm cele 45 de întrebări. Dacă ne ieșim din ritm, este grav pentru colegii care sunt mai la sfârșitul listei și pentru bunul mers general. Vreau să rog secretariatul să ne atragă atenția asupra timpului, să cronometreze și când timpul a expirat, se uh, taie și microfonul. Vă rog frumos să nu începeți cu Mr. Chairman One Last Remark și să mai vorbiți încă un minut după aceea. Nu se va putea. Vă rog frumos să fiți înțelegători, pentru că trebuie să fim la înălțimea ocaziei. Cred că domnul Han are un portofoliu decisiv dacă ne gândim la evoluțiile din cadrul parteneriatului estic, vedem ce importantă este vecinătatea europeană și vedem că este cu o foarte mare încărcătură politică. La fel, în vecinătatea sudică, vecinii noștri Vecinii noștri privesc către Europa, sunt vecinii europei și vedem că nici situația lor nu e mai bună, ba e chiar dramatică. Așadar, domnul Han, cu acest portofoliu va fi într-o situație foarte delicată. De asemenea, Comisia Juncker, după cum ne-a prezentat președintele Comisiei se va ocupa în continuare de extindere, dar din motive practice nu se prevede încheierea vreunei negocieri cu vreun stat în această perioadă. Adică, domnule Han, trebuie să fie clar că ă, obligațiile noastre față de ă, statele din Balcanii Occidentali sunt valabile. La fel avem un mandat de negociere și cu Turcia și în mandatul de negociere se stipulează că obiectivul negocierilor este aderarea la Uniunea Europeană, cu excepția cazului în care există probleme în cursul procesului de negociere. Și aici uh, trebuie să ne vedem interesele strategice și, dată fiind situația actuală dificilă, trebuie să avem grijă ce strategie aplicăm. De aceea sper că vom putea să discutăm în mod regulat pe această temă.